Uh, lucra pentru o mai bună conștientizare cu privire la acest fenomen. Vă mulțumesc! Grazie uh, abbiamo ricevuto tre... Vă mulțumim, domnule comisar. Am primit trei moțiuni, trei proiecte de moțiune de rezoluție. Dezbaterea se închide acum. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la implanturile mamare din silicon uh, gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP. Îi dau cuvântul doamnei Oconi. Îi dau cuvântul pentru două minute. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, Trebuie să constatăm că această afacere a implanturilor PIP nu reprezintă o simplă fraudă sanitară la nivel național. Din păcate, vedem cât de mult această afacere a avut și va avea un impact la nivel european și internațional. Câteva cifre. Implanturile PIP au fost comercializate în 71 de țări din toată lumea. Deci aproximativ 400.000 de proteze mamare aproximativ 40.000 de femei în Marea Britanie, 30.000 în Franța și 10.000 în Spania. Directiva privind dispozitivele medicale va fi revizuită în toamna anului 2012. Noi, ca legiuitori, ar trebui să tragem învățăminte de pe urma acestei fraude și să ne consolidăm sistemul de supraveghere și de vigilență pentru dispozitivele medicale. Mă alătur propunerii făcute de colegii Ulmer și Filip Juvan, raportori a rezoluției pentru PPE, care se scuze că nu au putut să vină aici. Îi reamintesc Comisiei să țină cont de următoarele recomandări. Trebuie să consolidăm și să armonizăm obligațiile de inspecții la nivel comunitar. E nevoie urgentă de controle neanunțate anuale în toate etapele de viață ale unui dispozitiv medical. E nevoie de organisme de științare mai bună, de o trasabilitate și de o transparență sporită și un follow-up al dispozitivelor medicale comercializate în UE. De asemenea, atrag atenția asupra unui lucru fundamental, și anume nevoia de a găsi un echilibru între protecția pacientelor europene și sprijinul pentru inovare și cercetare. Trebuie să aliem securitate, transparență, coerență și flexibilitate. Și primul demers coerent este să nu tratăm dispozitivele medicale ca și cum ar fi medicamente. Sunt trei diferențe fundamentale între cele două. Diferență în ceea ce privește natura, durata de comercializare și o diferență în ceea ce privește fluxul pe piață. Și vedem clar că pentru dispozitivele medicale cu risc uh, crescut uh, e nevoie de mai mult uh, timp. Trebuie să măsurăm fiecare dispozitiv de la caz la caz. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna McCavan. Două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu aproape tot ce este în uh, rezoluția aceasta și sunt nerăbdătoare să îl uh, ascult pe domnul comisar uh, Dali spunându-ne cum directiva privind dispozitivele medicale ne va ajuta să învățăm din scandalul PIP care a afectat atât de multe femei din Uniunea Europeană și dincolo de ea. Însă, dragi colegi, vreau să vorbesc astăzi despre o chestiune mai importantă decât această rezoluție. Este amendamentul meu privind reclamele. Pentru că nu permitem ca să se facă în Uniunea Europeană reclamă la medicamente date pe rețetă, dar dăm voie uh, femeilor, revistelor de femei să publice reclame cum este aceasta, pagini întregi de reclame spunându-le femeilor să-și facă implanturi de sân. Două țări deja au interzis acest tip de reclamă, Franța și Belgia. Însă, în restul Europei, aceste reclame sunt absolut normale și mă întreb, domnule comisar, puteți să ne spuneți dacă putem să facem ceva la nivel european în legătură cu asta? Dacă vă uitați la site-urile acelor, acelorlași companii, uh, ei au așa numitele întrebări frecvente despre chirurgia mamară. Ți se spune cât trebuie să plătești, cum poți să faci un împrumut ca să plătești, eh, dar nu se spune nicăieri că 30% din femei vor avea nevoie de un nou implant în 10 ani și că aproape toate implanturile trebuie să fie înlocuite cel puțin la 10-15 ani odată. Cu alte cuvinte, dacă te duci la 32, care e vârsta medie pentru implant, la fiecare 10 ani, în tot restul vieții tale va trebui să faci încă un implant, încă un implant, încă un implant. Niciun website nu menționează acest lucru, niciunul. Și asta nu e ok. Când oamenii fac operații atât de serioase și e un risc pentru sănătatea lor, uh, trebuie să aibă mai multe informații. Și nu există suficientă informație. Avem nevoie de pacienți informați și nu știu, domnule comisar, care este puterea noastră. Avem legi privind uh, reclama la servicii medicale și la medicamente. Uh, cred că trebuie să reglementăm și această industrie care încurajează oamenii să își uh, asume tot felul de riscuri. Multe femei nu au înțeles că înseamnă operațiuni, operații care trebuie să se repete la intervale regulate. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lepaj. Două minute. Non c'è? Quindi... Nu e aici, atunci doamna Auken. Øh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este important ca în această situație să spunem că avem nevoie de proceduri de autorizare mult mai bune decât până acum. Suntem cu toții conștienți de asta. La asta trebuie să ne uităm. Ar trebui să avem transparență, deschidere, acces la cercetări independente. Ar trebui să putem să vedem datele și să avem acces la date astfel încât să fie imposibil pentru industrie să ascundă rezultatele. Pentru că ar trebui ca oamenii să poată vedea în funcție de uh, evoluția situației dacă au existat îmbunătățiri sau uh, probleme. Dacă, dacă uh, descoperim și, elab- și creăm uh, produse care funcționează din ce în ce mai bine, totuși este esențial să avem transparență. Sper că uh, comisarii vor, vor fi de acord cu faptul că cetățenii trebuie să fie uh, esențialul în acest uh, domeniu și nu industria. Pentru că dacă cineva trișează cu rezultatele cercetări, cercetărilor, puteți spune că este vorba de implanturi mai mare, dar dacă cineva trișează, trebuie să existe amenzi și sancțiuni. Aș spune că dacă descoperim, dacă vedem că există o dorință de transparență în, în rândul industriei, uh, dar uh, dacă, dacă Bineînțeles că trebuie să luăm în considerare uh, informațiile pe care ni le dau, dar sper să nu fim acuzați că uh, distrugem industria și așa mai departe. Sper că vom reuși să uh, rezistăm la presiunile la care suntem supuși. Și să știm dacă vrem sau nu să adoptăm sistemul uh, american. Doamna Iana Kudakis, două minute. La șase luni după implantul, după ce aceste implanturi au ajuns pe prima pagină a ziarelor, Parlamentul European discută despre această practică medicală. PIP era la un moment dat cel de-al treilea furnizor de implanturi mamare și e de neînțeles cum n-au respectat legea timp de 10 ani. Deci trebuie să tragem niște învățăminte de pe urma unor uh, astfel de incidențe de sănătate publică. Trebuie să examinăm în același timp toate faptele pentru a trage concluzii legate de schimbarea sistemului pentru a evita astfel de cazuri de malpraxis. Scandalul PIP nu ilustrează um, un eșec al sistemului actual E vorba de un delict penal al acestui producător care a comercializat un produs defectuos. Și deci și Comisia vine cu propuneri pentru a îmbunătăți uh, regulile pentru dispozitivele medicale, se includ și niște cerințe pentru comercializare. Însă există deja reguli și standarde pentru așa ceva și E disproporționat să facem asta. Alineatul 22, înaintat de verzi, de exemplu. Acolo se vorbește de evaluarea toxicologiei a tuturor dispozitivelor medicale. Credeți că dacă v-ați uh, analiza toxicitatea bandajelor și a tuturor uh, dispozitivelor, cei care vor să încalce legea nu o vor mai, nu o vor mai face? Deci eu vă avertizez, nu trebuie să reacționăm uh, nechipzuit. Să nu uităm că avem deja un sistem care îi protejează pe pacienți de peste 20 de ani. De aceea grupul meu a înaintat un amendament și a cerut mai multe voturi separate și pe părți pentru a elimina aceste puncte incoerente. Vă mulțumesc. Acceptați o, o întrebare? în conformitate cu cartonașul albastru? Nu. Ah, ok, catch the eye. La catch the eye. Ah, mă scuzați, vreați să interviți la catch the eye. Acum are cuvântul doamna Matias, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. E adevărat că șase luni au trecut deja de la scandalul uh, companiei PIP și cel mai uimitor este că timp de 10 ani o companie privată a putut să opereze pe piață și să uh, pună în aceste implanturi silicon care uh, ar fi trebuit folosit numai pentru scopuri industriale și în 17 țări femeilor li s-au făcut, li s-au introdus aceste implanturi defecte. Se pare că 500.000 de femei sunt afectate. Vorbim de cifre aproximative pentru că există probleme cu acest proces. Știm că ce s-a întâmplat cu această companie este un caz de fraudă, un, un delict care va trebui să ajungă la justiție, dar de asemenea știm că vedem o fraudă care trebuie să fie rezolvată de către justiție, dar Există o pată albă juridică și noi trebuie să acoperim această pată albă juridică. Avem responsabilitatea aici timp de 10 ani, nu am reușit să identificăm ce se întâmpla, nu am prins uh, infractorii, așadar avem unele infra- responsabilități. Toate sistemele noastre au dat uh, greș și trebuie să corectăm aceste erori. Este necesar să uh, privim lucrurile din contextul lipsei de informații. Sigur că e lipsa de informații. Nu știm tot ce trebuie să știm despre aceste implanturi, dar trebuie să înțelegem că mii de femei au fost afectate și trebuie să... Și e multe femei acum trebuie să se ducă să facă verificări, teste de sănătate, implanturile lor trebuie să fie verificate dacă au fost implanturi corecte sau unele cu defect. la mașini verificăm autenticitatea tuturor uh, pieselor, trebuie să facem același lucru și în acest caz. E o chestiune crucială pentru sănătatea publică, deci avem foarte multe lucruri de recuperat, deci trebuie să ne asigurăm că există transparență, control și sancțiuni în acest sector, pentru că trebuie să ne asigurăm că această problemă uh, este luată în serios de statele membre. Vă mulțumesc! Rossi, două minute. Vă mulțumesc. Uh, dezbaterea vine la un moment oportun. Dacă um, rezoluția este adoptată, acest lucru poate spune ceva despre revizuirea directivei cu privire la dispozitivele medicale ni se arată ce, ni se arăta ce lipsuri există în uh, verificările de conformitate, de exemplu. Propunerea Comisiei merge în direcția bună de a uh, solicita controle mai stricte la producătorii de dispozitive medicale și un control și reglementări mai stricte la autorizare. Cred că nu trebuie însă să existe o povară administrativă prea mare, pentru că altfel nu vor mai exista produse inovatoare. Trebuie să avem pre, uh, proceduri care să funcționeze uh, rapid și eficient. Trebuie de asemenea să informăm femeile cu privire la riscurile la care se supun, să uh, le oferim posibilitatea de a uh, consulta un medic uh, și de a face unele verificări înainte de orice fel de operație. Așa le protejăm. De asemenea, trebuie să uh, verificăm ce fel de implanturi ajung pe piață. Este trebuie să existe și un cadru temporal uh, văzut, prevăzut, astfel încât o persoană respectivă să aibă timp uh, să se informeze, să fie informată și să știe la ce riscuri se supune. Statele membre trebuie să preia responsabilitatea pentru a evita să se ajungă la incidente atât de grave cum a fost cel cu uh, firma PIP. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul comisar Dali. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. În ultimii 20 de ani, sistemul de reglementare al echipamentelor medicale a oferit în general uh, siguranță uh, în Europa și a oferit flexibilitatea necesară pentru numărul mare de dispozitive medicale și ciclul scurt de viață al acestor produse. S-a dovedit un sistem eficient din punct de vedere al costurilor și prietenos cu IMM-urile. A pus Europa în avangarda inovației. Uh, timp de luni, înainte de cazul PIP, Comisia a revizuit directiva privind dispozitivele medicale pentru că noi am constatat că aceasta avea nevoie de o serie întreagă de îmbunătățiri. Cazul PIP este într-adevăr îngrozitor. Este un caz de fraudă care n-a fost detectat din cauza slăbiciunilor din faza post-vânzare. Totuși, cazul PIP a subliniat o serie de slăbiciuni din uh, cadrul de reglementare pentru a oferi un răspuns rapid pacienților europeni vizați. Am uh, împărtășit Parlamentul European o serie de acțiuni pe care le vom face imediat împreună cu statele membre pe baza legislației curente. Acesta include întărirea controlelor de piață pentru a oferi mai bune garanții pentru siguranța tehnologiei medicale, mai ales a dispozitivelor de mare risc. Am scris așadar uh, ministrilor sănătății din toate statele membre ca să le cer susținerea și acum implementăm aceste acțiuni împreună. Pe termen lung, uh, legislația medicală revizuită pe care Comisia o pregătește, independent de cazul PIP, va lua, va ține cont și de experiența acestei afaceri. Comisia intenționează să-și adopte propunerea uh, foarte curând după vacanța de vară. O serie de îmbunătățiri au fost de, erau deja prevăzute pentru a întări sistemul. Aceste îmbunătățiri vor contribui la evitarea cazurilor cum ar fi acesta, cazul PIP. Pentru a menționa doar câteva, dorim să întărim desemnarea, monitorizarea și funcționarea instituțiilor notificate și să ne asigurăm că aceasta se face în acord cu cele mai bune standarde în Uniunea Europeană. Vrem să se dea un rol mai puternic autorităților competente, atât în faza uh, de precomercializare cât și postcomercializare. Sistemul nu poate fi eficient decât dacă uh, utilizăm cât mai bine numărul limitat de experți care există. De aceea Comisia prevede un mecanism de analiză pre-comercializare pentru aceste echipamente și altele când va fi necesar, dar de la caz la caz. Acest mecanism va permite unei comisii compuse din experți ai statelor membre să verifice uh, evaluările înainte ca aceste dispozitive să ajungă pe piață. Avantajul acestei metode este dublu. Mai întâi, va asigura un nivel egal de evaluare din partea uh, instituțiilor notificate, în special în ce privește uh, dovezile clinice. În al doilea rând, va permite statelor membre să fie informate în legătură cu produsele care intră pe piață pentru a asigura controle țintite ale acestor produse. Acest mecanism are avantajul că resurse reduse și experiența uh, redusă se folosesc într-un control eficient și proporțional pre- comercializare și întăresc și vigilența și supravegherea pieței. Nu în ultimul rând vrem să îmbunătățim trasabilitatea pentru uh, dispozitivele medicale, uh, de exemplu, prin intermediul unei identificări unice a echipamentelor și un sistem unic de înregistrare a acestora. După cazul PIP, Comisia a făcut un uh, test de stres al uh, legislației pentru dispozitivele medicale pentru a identifica și alte posibile probleme în cadrul de reglementare și pentru a le aborda în contextul revizuirii viitoare. Ca rezultat al stres, test, test, testelor de stres, mă scuzați, măsuri adiționale vor fi incluse în propunerea Comisiei. Aceste propuneri vor privi toate activitățile uh, instituțiilor notificate și se va da multă atenție obligației de a face vizite neanunțate la fabricanți testarea produselor și rotația auditorilor. Informația se va da autorităților naționale în ce privește rezultatele negative ale unor astfel de audituri. De asemenea, trebuie implementate măsuri pentru a întări raportarea incidentelor de către profesioniști din domeniu și pacienți. Conștientizarea pacienților trebuie să crească de exemplu prin uh, așa numitele carduri de implant care să ofere informații potrivite și aici cred că transparența pieței trebuie să fie întărită, îmbunătățită, dând toate informațiile părților interesate și dând informațiile corecte, nu doar, așa cum spunea doamna McAven, despre costuri și beneficii, dar și de, uh, informații despre durată, durabilitate și consecințe ale implanturilor sau orice alt uh, dispozitiv medical folosești, pentru că nu e doar vorba de implanturi, ci, ci de alte, alte dispozitive și cred că toată lumea trebuie să știe toate implicațiile, să cunoască toate implicațiile uh, care vin din utilizarea acestor uh, echipamente. De asemenea, sunt oameni care cred că dacă au făcut această procedură e valabilă toată viața și nu se întâmplă așa în multe cazuri. Și asta trebuie să se spună în mod continuu pacienților, utilizatorilor, consumatorilor. Sugerăm ca aceste carduri să se dea tuturor pacienților care sunt supuși la orice procedură implicând aceste implanturi. Așadar, conștientizarea pacienților va fi îmbunătățită. Stimați membri ai Parlamentului European, cred că setul de măsuri deja prevăzut, combinat cu măsuri adiționale considerate necesare în lumina rezultatelor testelor de stres, va întări considerabil sistemul, va favoriza inovația și va asigura că numai uh, dispozitive sigure și funcționale din punct de vedere medical vor intra pe piața europeană în beneficiul pacienților. Am luat notă de comentariile făcute de doamna Oconi și trebuie să spun că toate aceste comentarii sunt de fapt incluse în propunerea care va fi prezentată, cum spuneam, uh, după vacanța de vară. Vă mulțumesc foarte mult! Per uh, il PP, l'onorevole Cum Domnul Gardini, doamna Gardini, numele PP. Mulțumesc. Domnule comisar, tocmai ați spus niște lucruri importante cu care suntem perfect de acord. Așa cum spunea domnul Dali, e absolut incredibil ce s-a întâmplat. Uitați-vă doar la cifrele pe care ni le-a dat doamna Oconi. E clar, de asemenea, că acest scandal a pus în lumină nevoia de a evalua legislația europeană uh, în domeniul dispozitivelor medicale. Această fraudă ne-a arătat ce neajunsuri avem, neajunsuri despre care am vorbit despre mai, de mai multe ori în plenară și domnul Dali a reamintit asta, eu nu vreau să mai reamintesc acest lucru. Trebuie să facem cu toții tot ce ne stă în putință pentru a le oferi cetățenilor ce e mai bun. Cred însă că trebuie să tragem și niște învățăminte de pe urma acestui scandal. Așa cum a spus și colega noastră, informarea, comunicarea Uh, către cetățeni nu este suficientă. Când se face reclamă, nu se vorbește decât de aspectele pozitive, de tinerețe, fără bătrânețe, de frumusețe și așa mai departe. Însă nu există proteze care să nu prezinte niciun risc. Trebuie să existe o conștientizare legată de riscul pe care ți-l asumi atunci când uh, te supui unei proceduri de chirurgie estetică. Știm că există și fete foarte tinere care își doresc uh, o astfel de intervenție. Deci ați înțeles care e problema, ați vorbit aici cu mare convingere, domnule comisar, trebuie să acționăm rapid, deja ar fi trebuit să acționăm deja. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, domnule comisar, cunoaștem scandalul mediator de mai de mult. Acum avem scandalul implanturilor mamare care, din păcate, așa cum ați spus, domnule comisar, a pus în evidență disfuncționalitățile sistemului eh, de siguranță medicală. 14 eh, ani de scrocherii eh, din 96 până în 2010 au rămas nepedepsite. 500.000 de, de proteze au fost vândute în întreaga lume. 8.000 de retrageri 40.000 de cazuri de cancer, 100.000 de plângeri. Cifre șocante acum, în ciuda avertizmentelor uh, Agenției Medicamentului din America și a numeroaselor plângeri și uh, rupturi de proteze și condamnări care s-au soldat, care s-au produs în Franța și în Marea Britanie, cum de agențiile europene au reușit să nu vadă o astfel de escrocherie? Această dramă ne-a făcut imediat să ne gândim la o îmbunătățire a sistemului european de control al dispozitivelor medicale așa cum ați explicat. Uh, trebuie, domnule comisar, astăzi să construim un nou sistem capabil să evite scandalul. Dar este un nou sistem care trebuie construit. E anunțat pentru toamnă, cum ați spus, o nouă legislație și în calitate de co-redactor al acestei rezoluții, co-autor al acestei rezoluții, sunt satisfăcător. Însă, satisfăcut însă, domnule comisar, Uh, vă dați seama uh, că avem uh, o serie de preocupări și trebuie să le luați în considerare. Deci de ce să se facă o excepție inacceptabilă pentru mulți parlamentari care sunt prezenți aici, o excepție? Deci, așadar, deci de ce să nu dorim crearea unei autorizări de punere în vânzare pentru dispozitivele medicale de clasă 3, cele mai riscante, domnule comisar Dali? Puteți să-mi explicați poziția noastră? Grazie per il grup. Mulțumesc și acum din partea liberalilor are cuvântul doamna Bilbao, o minut și jumătate. Mulțumesc. Aș dori ca reforma legislației europene privitoare la controlul dispozitivelor medicale și implanturilor să fie atât de completă precum și propunerile care se fac în rezoluția noastră. Am uh, a avut multe lecții de învățat cu criza impactelor PIP și bună parte a soluțiilor deja sunt pe masa de lucru. E obligatoriu schimbul de date și stabilirea sistemelor de alertă pentru a notifica în întreaga Europa oricare urgență. Uh, transparența și îmbunătățirea informațiilor care, pe care le primim pacienții noștri. Necesităm un sistem, un sistem de sancțiuni uh, Uh, care să fie îndreptat împotriva celor care vând mărfuri uh, periculoase și tuturor celor care nu colaborează cu efortul nostru de transparență și control. Sunt uh, exigențe atât estetice cât și științifice. Trebuie și să fie compensate victimele. Și trebuie să spunem lucrurile astea cu, cu glas tare. Și în această săptămână în care criza europeană devorează proiectele europene care sunt luate în beneficiul cetățenilor. Uh, iată, tocmai în această săptămână vreau să repet că nu am putut să controlăm criza PIP. Problema a fost că PIP a avut de-a dreptul succes pe piața uh, protezelor, ceea ce a avut o repercursiune asupra situației pacientelor, a femeilor. Sunt convins că cu, cu acest control uh, vom face astfel încât ca asta să nu se mai întâmple niciodată, dar urgen, Comisia trebuie urgent să ne propună un sistem de control uh, pentru ca și Parlamentul să poată supraveghea uh, ce se va întâmpla și sperăm, domnule comisar, că vă veți respecta cuvântul dat. Mulțumesc! Grazie. Uh, ora, Mulțumesc. Acum trecem la procedura catch și începem cu doamna McGuinness. Mulțumesc, președinte. Este o dezbatere foarte importantă. Vorbim despre acest scandal, dar în timp ce vorbim despre el, trebuie să recunoaștem că industria aparaturilor medicale a făcut progrese și a ajutat pacienții foarte mult. De aceea salut abordarea echilibrată a Comisiei pentru îmbunătățirea cadrului juridic, iar în alineatul 7 Cred că modificarea acestuia ar uh, face ca industria să nu mai poate fi inovatoare. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru între ceea ce este bun pentru pacienți și îmbunătățirea calității vieții celor care au nevoie de aceste aparate și dispozitive medicale. Aș dori de asemenea să mă refer la ceea ce a spus o colegă înainte, am avut o dezbatere înainte pe tema mutilării genitale și acum vorbim despre implanturile mamare. Câteodată femei foarte tinere aleg să treacă prin acest proces, prin această procedură și nu înțeleg consecințele. Deși aceste două dezbateri nu sunt legate, cred că este important că ele sunt purtate în aceeași seară. Ceea ce vreau eu să spun este că pentru cine are um, o proteză de șold sau o proteză de genunchi și a folosit aceste aparate medicale, trebuie să se poată să existe o îmbunătățire a lor, să se poată reglementa aceste piețe fără să sufocăm inovarea. Această problemă separată, implanturile mamare, trebuie să facă parte din altă discuție. E vorba de societate și presiune pe tinerele femei și poate am putea, putea purta această discuție altă dată. Grație, onorevole Reg. Mulțumesc, doamna Regner are cuvântul a președinte, domnule comisar, vrea să folosesc acest cadru de discuție pentru a face referire la un regulament care este acum în prelucrare și care tocmai va fi încheiat. E vorba de implanturile defecte care însă au, pe, totuși au trecut prin acest uh, regulament, regulamentul Bruxelles 1 cu privire la competența juridică și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. În Austria există cel puțin 60 de victime ale acestor uh, implanturi defecte care au încercat uh, să înainteze o plângere în fața unor organizații la Viena și nu au reușit din cauza unor lacune juridice și nu au reușit așadar să se facă auzite. Noi am putea să facem ceva pentru situația acestor uh, victime dacă organizațiile de consumatori care reprezintă aceste victime ar putea într-adevăr folosi uh, aceste um, instrumente pe care le dăm. Avem aici de-a face cu un caz separat, implanturile mamare defecte, care arată că și um, instanțele au nevoie de o revizuire în momentul în care se ocupă de astfel de cazuri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, domnul, doamna Irigoin. Mulțumesc! Dragi colegi, domnule comisar, vorbim aici de un scandal. Uh, e vorba de utilizarea protezelor firmei PIP, care utilizau silicon de tip industrial. Riscuri, riscurile au fost suportate de paciente, multe femei tinere care uh, apelează la uh, aceste proteze și nu știu exact cum sunt fabricate, nu dispun de nicio informație. Există multe lacune legislative, de aceea trebuie să trecem dincolo de control, vigilență și protecție și, sigur, și mai multă informație, pentru că aceste implanturi care afectează mai mult de 30.000 de femei din Europa ne învață că trebuie să știm să sancționăm pe cei care introduc aceste produse incompatibile cu sănătatea pe piață, pentru că, domnule comisar, pacientele orice ar consuma și utilizează aceste uh, proteze, au dreptul la proteze și au dreptul să fie informate și au dreptul să nu fie supuse la niciun risc, pentru că astăzi acele persoane care utilizează proteze nu doar le utilizează pentru sănătatea lor, ci și pentru a trage beneficii după ele. Mulțumesc. Se colega Tarabella. Mulțumesc și domnul Tarabella. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Putem să ne punem întrebări despre inerția puterii publice într-un astfel de dosar, pentru că Victimele trebuie să aștepte în continuare o preluare a răspunderii. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat și cu Comitetul de Supraveghere care a fost instaurat de către unitățile sanitare. Din păcate, însă, în continuare, problemele uh, persistă. De asemenea și onorarile percepute de chirurgieni pentru, de chirurgi pentru retragerea acestor implanturi sunt în continuare mm, nereglementate. Este scandalos ce s-a întâmplat cu societatea PIP și cu victimele respective. V-am pus această întrebare și pe 13 ianuarie și mi-ați spus că legislația cu privire la dispozitivele medicale, implanturi sau altele cu scopuri estetice au fost uh, deja consultate, uh, discutate de către comisie și publicate într-o consultație în două, consultare în 2008 și aș vrea, domnule comisar, să vă întreb în ce situație se află legislația dumneavoastră cu privire la dispozitivele medicale, dacă vreți să extindeți câmpul de, um, de acțiune al acestei legislații și care este termenul până la care putem să sperăm că această legislație să fie în vigoare. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Și acum, doamna Kadenbach. Doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să spun că lucrăm, vorbim astăzi despre produsele medicale, dar cred că avem nevoie de criterii de acreditare, de uh, punere pe piață și avem nevoie de campanii de informare mai bune. Sunt însă convinsă că numai o mică parte a implanturilor uh, mamare sunt produse medicale, cum ar fi terapii, partea unor terapii și marea parte a implanturilor se folosește în chirurgia estetică. Vorbim aici de o piață de 700 de milioane de euro. Întrebarea mea este astăzi și aș vrea să mă refer la ce a spus Linda McKevin. Este așadar în ce măsură noi ca putem să atragem atenția asupra responsabilității celor uh, din serviciile medicale pentru ca europeni, pentru că cetățenele europene să nu mai aibă o părere, o percepție despre ele că ar trebui să aibă aceste implanturi pentru ca să fie cu adevărat femei. Cred că e vorba de 20% dintre tinere și um, majoritatea dintre ele sunt și afectate de um, anorexie, de exemplu. Aceasta este imaginea care se datorează problemelor care vin de la publicitate, în care se vorbește despre o femeie întreagă atunci numai când corespunde acestor standarde. Cred că trebuie să corectăm acest lucru. O mare parte din acești oameni apelează la chirurgia estetică pentru a putea să-și regăsească respectul de sine. Și cred că pentru ca să îmbunătățim situația de sănătate și pentru prevenire ar trebui să vorbim despre limitare a unui tip de publicitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc! autoritățile franceze uh, nu au uh, reglementat, din păcate, um, industria uh, fabrican care fabrică proteze. În iunie 2000, însă, autoritățile de reglementare um, din America au uh, emis una, uh, un avertisment pe internet în legătură cu situația din Franța, dar autoritățile franceze, din păcate, nu uh, au tratat cu atenție acest avertisment. Uh, e nevoie de schimbări radicale în Europa pentru a se supraveghea echipamentele medicale. Uh, Franța a fost incapabilă să se autoreglementeze și ar trebui verificată uh, de o instanță mai înaltă, pentru că mii de femei suferă din cauza neglijenței franceze. Franța ar trebui să uh, despăgubească toate femeile care au căzut victime acestei neglijențe și uh, trebuie să îmbunătățească mm, comunicarea dintre serviciile medicale și pacienți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul domnului comisar Dali. Well, thank you very much, President. And I would like to thank... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru aceste comentarii pe această temă extrem de importantă. Suntem cu toții de acord că sănătatea pacienților vine pe locul întâi în dezbaterile noastre politice. Aceasta este exact ceea ce facem uh, și atunci când insistăm că trebuie să continuăm uh, să avem un sistem flexibil care să fie inovator și care să um, poată să ofere aceste inovații cât mai repede pacienților noștri. Pentru că aceasta este și uh, una din sarcinile noastre. Dacă pacienții pot folosi uh, produse inovatoare cât mai repede, acesta este un lucru pozitiv și ca acest lucru să se întâmple în Europa. În Europa avem uh, mai rep- aceste produse inovatoare cu trei ani mai repede decât uh, în America, de exemplu. Și acesta este un beneficiu pentru pacienți pe care nu putem să-l neglijăm. Iată de ce, când am fost întrebat de către alții de, de ce nu o să vrea o autorizație înainte de intrarea pe piață este pentru că nu cred în acest sistem. Nu cred că trebuie să mergem pe uh, sistemul autorizării prealabile înainte de intrarea pe piață, pentru că avem un sistem în Europa care a funcționat în trecut și uh, sporim, de fapt, acest sistem, îl îmbunătățim pentru ca să funcționeze mai bine. Ne asigurăm și uh, de competența tuturor organelor care sunt implicate în procesul de autorizare și acesta este pachetul pe care îl vom și uh, prezenta Parlamentului și Consiliului înainte sau mai bine zis după uh, pauza parlamentară de vară. Domnule Tarabela, aceasta este părerea și concluzia noastră pe această temă. Am deliberat pe această temă, am studiat ce se poate face, am avut uh, stres testuri din cauza cazului PIP și vom uh, veni cu o propunere concretă în câteva luni, probabil în jur de septembrie. Deci când vorbim despre autorizații, ceea ce spunem aici este haideți să continuăm să avem un sistem flexibil în Europa, haideți să îmbunătățim sistemul pentru ca să ne asigurăm că oricine se implică în acest proces este destul de competent să o facă și statele membre ar trebui să fie mai implicate în ceea ce se întâmplă în țările lor în cadrul acestui proces. Iar apoi, haideți să încercăm să instaurăm un grup de experți la nivel european care să asigure uh, că există unitate a unor standarde la nivel european, standarde de autorizare. Cazul PIP nu este, de fapt, un caz care are legătură cu autorizația și autorizațiile. Nu are nimic de a face cu acesta. Este o fraudă care ar fi putut să se întâmple și în cele mai solide procese de autorizare existente. Cazul PIP este un indicator al slăbiciunilor pe care le avem la, în procesele noastre, nu neapărat legislative, ci în procesele de implementare mai degrabă decât cele legislative, pentru că și legislația, sigur, trebuie întărită, dar este și un indicator pentru controlul de piață după autorizație. Unii dintre dumneavoastră spuneați că autoritățile competente din statele membre pur și simplu s-au dat la o parte de la orice formă de control asupra companiilor care se ocupă de aceste mm, uh, dispozitive medicale și cred că aceasta este partea greșită din proces. Este de necrezut. Eu sunt contabil de meserie, deci pentru mine a fost și mai rău când am auzit că toate auditurile și supravegherile care s-au făcut uh, de către autoritățile competente au fost toate pre-notificate cu două luni înainte. Bineînțeles că acesta explică ceea ce s-a întâmplat. După părerea lor, asta este ceea ce se cerea în procesul legal, dar nu este adevărat și în uh, scrisoarea în scrisoarea pe care am trimis-o eu mai departe Consiliului, am vorbit exact despre acest, acest pasaj din legislație și trebuie să ne asigurăm că, în general, pe piață se controlează exact aceste aspecte. Nu trebuie să așteptăm 2 ani până când va intra, până se va finaliza procesul de modificare a legislației pe care l-am început. Încercăm să fim cât mai transparenți și vrem ca transparența să fie o prioritate, nu numai la informarea care va fi făcută pentru, despre toate procedurile, dar transparență și în ceea ce privește indivizii. Adică orice incident care se întâmplă cu un dispozitiv medical sau în acest sector trebuie apoi să fie raportat, iar uh, o bază de date va trebui instaurată pentru a putea pune um, toate aceste informații la oaltă. Așa cred eu că putem să luăm măsurile necesare. Apoi, uh, trasabilitatea um, dispozitivelor medicale pe care o propunem și pe care o vom propune pe viitor și mă bucur că s-a menționat acest lucru în uh, plenară astăzi, pentru că trasabilitatea dispozitivelor medicale, mai ales celor cu risc, este foarte importantă și va fi parte a propunerii noastre. Așadar, ne ținem de cuvânt și pe acest subiect iar în septembrie vom veni cu o propunere foarte solidă pe care, uh, cu care vom, vom îmbunătăți în mod evident uh, siguranța noastră și aceasta fără să exagerăm, fără să avem o reacție exagerată la anumite evenimente care au avut loc. Vom încerca și să găsim o cale de a transmite ce facem și facem ceva acolo unde este necesar și nu unde nu este necesar. Problema fraudei companiei PIP nu a fost autorizarea procesului, ci a fost controlul piețelor. Dragi colegi, asta este ceea ce trebuie să îmbunătățim. Aici trebuie să ne asigurăm că putem avea un control serios pe piață și a tuturor procedurilor. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vreau să transmit că am primit o propunere de rezoluție. Discuția se încheie și votul uh, va avea loc mâine la ora 12. Ședința se suspendă până